Modalitățile de implementare acestor, acestor proceduri au fost de curând clarificate de Comisia Europeană. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. S-a încheiat discutarea acestui punct. Votul va avea loc de asemenea mâine la ora 12. Și acum trecem la raportul Ellis și dau cuvântul raportorului, domnul James Ellis. Grație, președinte, bună seara. Vă mulțumesc, doamna președinte, bună seara, dragi colegi, dragi colegi. Sunt încântat să prezint acest raport din proprie inițiativă uh, de la Comisia de Bugete în fața colegilor. Aș vrea să vă spun ce mai trebuie de făcut pentru a crea acest sistem interinstituțional care să fie durabil. Scopul acestui acord interinstituțional este să permită instituțiilor să aibă mijloacele suficiente de a ține cont de tendințele pe termen lung atunci când iau decizii. Și totul va depinde din ce în ce mai mult de identificarea acestor tendințe pe termen lung. Și este, tot, și este o adevărată provocare pentru Uniunea Europeană în această lume globalizată și interdependentă. Nu trebuie să trăim cu iluzia că ne dorim să uh, ghicim viitorul. Istoria ne-a arătat totdeauna că există evenimente neprevăzute și uneori uh, chiar opusul. Uitați-vă ce s-a întâmplat în 1962 când uh, un produc- producător a refuzat contractul cu grupul Beatles, nu putea să-și închipuie ce se va întâmpla cu ei numai peste câțiva ani. Uh, de asemenea, nimeni n-a putut să prezică prăbușirea pieței financiare din 2008 sau uh, cât de mare amploare vor lua uh, companii precum Google sau Facebook, care acum uh, sunt uh, finanțate cu milioane. Noi ne dorim să putem să avem analize interinstituționale, realiste, uh, antemergătoare, bazându-ne pe experți care să fie consultați în mod regulat. Acest proiect se bazează pe două linii bugetare. În primul rând, un proiect pilot care uh, um, a fost ilustrat de un document, Tendințe globale în 2013, cetățenii într-o lume globalizată. Și la o conferință în Paris uh, s-a atras atenția asupra a trei uh, subiecte. În primul rând, o, impactul mm, modificărilor tehnologice, locul uh, cetățeanului individual și uh, mm, adâncirea sărăciei, uh, um, lipsa resurselor și rolul pe care îl joacă actorii non-statali uh, când trebuie să completeze lacunele pe care le lasă guvernele oficiale. Și noi ne dorim să putem să identificăm tocmai asemenea tendințe care ar putea să aibă un mare impact în următorii 5 ani asupra politicii europene. Dacă ne uităm către 2014, ne sperăm că vom avea o dezbatere uh, rodnică uh, pe marginea unor dintre aceste idei. Va exista un document de lucru publicat în curând uh, care se va baza pe mai multe uh, resurse bibliografice și sperăm să fie publicat cândva la uh, jumătatea anului viitor în atenția viitorilor lideri europeni. Un alt raport va fi elaborat în cooperare între cele trei instituții și fiecare partener a acceptat să joace uh, rolul uh, în mod regulat. De asemenea, s-a uh, pus la punct o pagină web astfel încât să existe acces la o, resursele bibliografice pe tema tendințelor globale. Pentru că, așa cum v-am spus, se dorește consultarea acestor resurse um, atunci când se iau decizii cheie, ca de exemplu momentul în care se negociază viitoarele perspective financiare multianuale sau se negociază uh, politica uh, în domeniul schimbărilor climatice. Este un proiect care este pe punctul de a-și atinge obiectivul pentru care a fost uh, conceput. Este un proiect de succes, se vor elabora documente la obiect și uh, concise și de asemenea va exista acces la informații. Foarte mulți au, mm, s-au îndoit de supravegherea unei asemenea sistem, dar pentru lumea de mâine numai cei care sunt foarte bine informați vor supraviețui. Vă mulțumesc. Acum, în cadrul procedurii Catch de ai, începem cu domnul Penkovic. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Kao član odbora za proračun, ali i kao... Mulțumesc. În calitate de membru al Comisiei pentru Bugete și fost eh, diplomat, Uh, expert în uh, analize. Uh, felicit pe domnul Ellis pentru un raport excelent care se concentrează pe analiza strategică europeană. Importanța acestui document constă în cooperarea interinstituțională între cele trei instituții și Serviciul European de Acțiune Externă. Dacă vorbim despre economie și modul în care aceasta este gestionată global, trebuie să ne gândim la viitor. Vom putea astfel, având o viziune de viitor, să ne utilizăm mai bine fondurile și să avem și rezultate cu acele obiective care corespund așteptărilor cetățenilor într-o epoca globalizării Eh, în care eh, toată lumea comunică instantaneu, eh, dar nu totdeauna în mod responsabil. Deci doresc să felicit pe raportor și sper că raportul va fi și pus în aplicare și va folosi ca bază pentru următoarea perioadă de programare. Mulțumesc. Mrs. Damanaki. Mulțumesc. Acum doamna Damanaki. Thank you, President. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, raportorului, domnul Ellis, pentru intervenția dumnealui, pentru munca pe care a investit-o în redactarea acestui raport și pentru faptul că a prezidat grupul uh, de lucru din partea Parlamentului European care uh, a participat la acest proiect interinstituțional foarte important pentru noi. Aș dori să-l felicit pentru inițiativa de care a dat dovadă Um, în uh, discuțiile purtate atât în cadrul uh, proiectului pilot cât și în cadrul măsurilor pregătitoare. Într-adevăr, lucrurile avansează, lumea se schimbă foarte repede și politicienii încearcă să înțeleagă care sunt evoluțiile și care ar trebui să fie răspunsurile din punctul de vedere al politicilor. Și această încercare dorește să ne arate cum pot uh, colabora instituțiile europene în identificarea tendințelor globale care au un impact asupra noastră, care ar fi implicațiile acestor efecte și care ar trebui să fie răspunsurile din punctul de vedere al politicilor. Drept urmare, este avem în față un proiect unic interinstituțional la care participă Parlamentul, Comisia și Consiliul, împreună cu Serviciul European de Acțiune Externă în încercarea de a redacta rapoarte care analizează tendințele majore globale în economie, în societate și în guvernanță. Anul viitor, acest uh, sistem european de evaluare a strategiei și a politicilor va uh, fi prezentat președinților uh, acestor instituții care vor avea la dispoziție o bază pentru a putea uh, pregăti mai bine Uniunea Europeană pentru viitor. Acest grup de lucru reflectă acum pe marginea formei uh, sistemului definitiv. Este o muncă în uh, desfășurare și sperăm că vom putea face toată această muncă fără cheltuieli financiare suplimentare. Comisia Europeană va continua să-și aducă contribuția în mod pozitiv la această discuție. Îi doresc toate cele bune domnului raportor în calitatea sa de președinte al acestui grup. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Am încheiat și această discuție. Votul va avea loc mâine la ora 12. Și acum trecem mai departe la raportul doamnei Regner și dau cuvântul doamnei Evelyn Regner.